we are, we are not. Dragi colegi, iată că nu suntem prea mulți aici în sală, pentru că a fost organizată o altă reuniune în legătură cu pachetul de două măsuri în același timp, dar cei care suntem de față cred că vom avea o ședință de foarte bună calitate. În primul rând, dați-mi voie să văd dacă putem adopta ordinea de zi. Da, a fost înainte reuniunea coordonatorilor și am și câteva comunicări. În primul rând, uh, mâine, se pare că reuniunea de mâine e anulată după amânarea votului pe ipoteci. Deci se amână tot. Am, avem o ședință deschisă a coordonatorilor cu președintele Uh, EFC pe 8 mai de la ora 14 la ora 15, deci mâine de la ora 14 la ora 15 deci sunteți invitați la această reuniune și vă reamintesc și faptul că Comisia pentru Afaceri Economice și Financiare este cea care pregătește Consiliul ECOFIN în uh, reuniunea Eurogrup Uh, revizuiește situația economică și financiară a statelor membre și face rapoarte regulate Consiliului și Comisiei pe această temă și mai ales joacă un rol cheie pe procedurile de deficit, pe rol. Va fi vorba de un schimb de vederi ca membrii să poată discuta situația de această zonă și calendarul pentru corectarea deficitelor excesive Sigur, e o ședință coordonatorilor deschise, o reuniune des, uh, deschisă, dar nu va fi transmisă pe net, uh, nu va fi nici presa de față, deci poate că putem și pune întrebări pe care nu le-am putea pune în public. Uh, mai spun și că încheierea negocierilor privitoare la amendamentele la acordul prin care se înființează Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, și extinde sfera de aplicare geografică a operațiunilor acestei bănci la sudul și estul Mediteranei, conform articolului 73, uh, noi am avut un singur trilog pe data de 24 aprilie, un acord politic a fost înche- uh, încheiat și s-au clarificat și detalii minore cu o procedură scrisă conform unei proceduri scrise și acum consult din nou uh, com- comisia conform regulii 70.3. Dacă vreunul din raportori din umbră poate, vrea să ia cuvântul, poate să o facă. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, textul uh, asemenea convenit va fi discutat în plenar, se va vota în iunie, are cineva ceva de obiectat, dacă nu așa vom face. Mulțumesc! Thank uh, coffee. No, right. They always choose their moment to come with the coffee, don't they? Um, we're now proceeding to an exchange of views. Bun, și acum uh, pe ordinea de zi schimb de opinie cu domnul Walter Radermacher, directorul general al Eurostat. Îmi face mare plăcere să urez bun venit domnului Radermacher aici la comisia noastră. Sunt convinsă că schimbul de opinii va fi foarte interesant. Vă rog, aveți cuvântul, domnule. Thank you, Mr. Mulțumesc. And, um, well, I would like to introduce for a couple of minutes into the main... Și uh, vă voi face o prezentare de câteva minute a principalelor probleme pe care probabil că le vom discuta. Stimați membri, cu mare plăcere uh, vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre statisticile europene și care este starea actuală a situației și ce provocări strategice ne așteaptă Audierea de azi uh, e o noutate, practic, binevenită. E uh, vorba de faptul că statisticile de înaltă calitate și oficiale pot, într-adevăr, să sprijine uh, dezbaterele de calitate la nivel european după eforturi îndelungate de a ne modeliza statisticile. Sub conducerea Comisiei am luat decizii necesare, deși dure, și cu susținerea dumneavoastră am reușit inițiative politice și reforme juridice și de management își dau acum rezultatele și acum este, uh, o, uh, este clar că statisticile europene trebuie să fie fiabile și să facă parte din soluție pentru a consolida legitimitatea democratică și mai bună guvernanță în Europa. Statisticile oficiale de bună calitate au fost totdeauna în centrul construcției europene nu e o întâmplare că Eurostat, Eurostat a fost printre primele departamente ale Comisiei Europene înființate prin Tratatul de la Roma din 1957. Și în iunie va fi, va fi ziua mea, voi împlini 60 de ani și sunt mândru să spun că sunt cu 3 ani mai mare decât Eurostat. Cu 3 uh, luni mai mare decât Eurostat. Da, iată, Um, our statistics have evolved and expanded very much. Statisticile noastre de atunci și până acum s-au dezvoltat foarte mult. Eurostat uh, a dezvoltat un sistem comun de producție bazat pe uh, leadership strategic și o bogată structură de parteneriat cu instituțiile naționale de statistică. Până recent, această abordare a fost foarte utilă Uh, statisticile noastre uh, au fost totdeauna la înălțime și au uh, susținut deciziile fundamentale în arhitectura europeană, începând cu Uniunea Oțelului și Cărburelui de la începutul anilor 50. Și acum Uh, de la începutul anilor 2000, situația evoluează rapid, ceea ce înseamnă că sistemul de parteneriat al statisticilor europene este pus sub presiune. În primul rând, apar noi cereri de informații statistice ca reacție la dezbaterea privitoare la provocările sociale, politice, economice, de mediu care se confruntă Europa, apoi birourile statistice se confruntă cu uh, o uh, lacună în ceea ce privește resursele pentru că cererea crește, dar resursele scad. Și se schimbă și rolul, se schimbă și răspunderile instituțiilor de statistică. Decizii politice și juridice trebuie luate în mod semi-automat, cu indicat- indicatori cantitativ. Deci, schimb, noi evoluăm, ne schimbăm Eh, de la un sistem în care statisticile au fost un input pentru luarea de decizii la un sistem de luare de decizii automat. Deci este o legătură directă între uh, statistici și decizie. Apoi, eh, actorii implicați eh, doresc ca sarcina lor de răspundere să diminueze. Și apoi, sigur, au fost și episoade recente nefericite care au a reamintit, din păcate, tuturor cât de important e ca deciziile politice să se bazeze pe date statistice oficiale, fiabile. Sunt uh, provocări binecunoscute uh, care nu pot fi subestimate. Stimați membri, care este răspunsul la aceste probleme acum? Vă întreb. Răspunsul se numește Europa o soluție europeană uh, pentru statistici e soluția și pentru un regim mai strict de asigurare a calității și pentru o consolidare a eficienței prin reducerea paralelismelor și consolidarea cooperării. În practică, asta înseamnă că trebuie să se înființeze un sistem statistic european real, ca fiind un răspuns de natură instituțională. În uh, ultimii ani s-au întreprins multe reforme în această direcție și mă voi referi acum la uh, principalele reforme. În 2009 legea statisticii, adică regulamentul 223 din 2009, a fost adoptat. Cu contribuția dumneavoastră, sigur, foarte activă, ă, astfel încât ă, am putut să adoptăm standardele foarte necesare de independență, profesionalism, flexibilitate, care trebuie să guverneze sistemul statistic european. În ă, timpul foarte scurt, trecut de, scurs de până atunci, această măsură a fost un adevărat pas înainte în același an au apărut probe că, nu, că raportarea datelor bugetare uh, nu era corespunzătoare în anumite state membre. Uh, noi am făcut un raport uh, Consiliului și Parlamentului în ianuarie 2010 și am prezentat în detaliu varietatea problemelor în funcționarea sistemului statistic european. De asemenea, am văzut că a existat uh, hmm, episoade nefericite într-un stat membru care au pus uh, probleme uh, și uh, în modul în care era perceput sistemul, ceea ce nu ne-a ajutat într-o dezbatere politică dificilă, și anume cum să acționăm noi în timpul acesta de criză prin care uh, trece economia europeană. Noi am propus moduri de a eradica asemenea uh, greșeli de funcționare încă din, din rădăcină. Uh, Uh, am lansat cu statele membre uh, programe de cooperare cu uh, biroul de statistică din Grecia pentru reforme, pentru o mai bună calitate a datelor statistice și ca statisticile Greciei să fie din nou stare de funcționare. Am făcut progrese importante în ciuda dificultăților cu care ne-am confruntat. În aprilie, în 23 aprilie, am făcut un uh, raport, cel de-al patrulea raport, care uh, cuprinde fără nicio rezervare uh, datele statistice din Grecia. Iată un succes important. Iată, am reușit să ne îndeplinim misiunea, deși am avut multe probleme. Apoi am, am uh, avut multe de învățat într-o perspectivă pe termen mai lung. Uh, Dorim un cadru de calitate pentru datele bugetare, mai ales pentru a detecta cât mai devreme și de a monitoriza datele statistice la nivel național. Avem și puteri de audit noi și consolidate datorită susținerii Parlamentului European și le vom utiliza uh, cu foarte mare atenție ca să nu mai apară asemenea episoade ca cele pe care le-am menționat. Acum uh, vedem cum putem uh, extinde acoperirea datelor bugetare, de exemplu, și la cererea dumneavoastră printr-o uh, selecționare mai sistematică a datelor. în legătură cu garanțiile, cu pasivul, apoi cu, cu uh, standardul contabil IPSOS. Apoi modernizăm modul în care funcționăm cu implementarea sistemului european pentru producerea de date statistice. De asemenea, în 2009, Comisia a adoptat o comunicare, așa numită viziune pentru următoarea decadă, metoda europeană de statistică, ce a deschis uh, uh, drumul pentru un uh, program foarte ambițios de diseminare a datelor în Europa, ce reprezintă o schimbare sistemică remarcabilă, o situație în care toată lumea e de câștigat. Provide concrete help to also... Și acest lucru va rezolva și multe din problemele legate de resurse. Nu e ușor, asta înseamnă să schimbăm arhitectura juridică a mai mult de 300 de reglementări și legislații pentru o arhitectură nouă, integrată, care să ne permită să avem surse de date multiple, să nu avem suprapuneri, să exploatăm sinergiile și să fim și flexibili. Noi, sigur, din păcate încă ne confruntăm cu o mulțime de bariere. De exemplu, situația e diferită de la stat la stat. Sau unele, sta- unele state nu prea sunt dornice să își pună în comun datele și să discutăm problema confidențialităților la nivel european. Sau unele state membre nu prea sunt dispuse să aibă o abordare flexibilă care să combine mai puține legi, dar și cu instrumente de legislație secundară, cum se spune în Tratatul de Lisabona, mai ales utilizarea actelor delegate la articolul 290 al acestui tratat. Și, în fine, împreună cu partenerii noștri revizuim prioritățile și catalogul de statistici oficiale. Obiectivul nostru este de a elibera toate resursele, de a le pune la dispoziție Eh, asta, sigur, coordonați cu eh, cererea, care evoluează foarte rapid. Eh, stimați membri, Uniunea Economică și Monetară poate funcționa corespunzător doar dacă poate conta pe date statistice oficiale fiabile. Și în ce privește guvernanța zonei euro și dumneavoastră a spus statisticile în centrul noii strategii de guvernanță. Trebuie să protejăm munca unui sistem statistic european independent. Asta se prevede în, uh, cel de uh, în pachetul celor șase măsuri. Și ne bucură că avem acest mandat. Comisia tocmai a propus să modificăm uh, legislația statisticilor pentru a avea criterii clare în legătură cu independența, rolul nostru de coordonator, accesul la surse administrative, și angajamente obligatorii în legătură cu confidențialitatea. Iată, un termen nou. E vorba de legătura dintre nivelul național și Comisia, ca toate statele membre să se implice la nivelul politic cel mai înalt ca să uh, adopte toate măsurile de, uh, de reformă la nivel european în legislația națională. Acum uh, aștept să aud reacțiile dumneavoastră și sunt convins că vom avea o, niște negocieri foarte um, palpitante în legătură cu codecizia. Bun, acum în paralel Comisia vrea să revizuiască rolul Eurostat pentru uh, ca să fie în acord cu noul uh, cadru pentru sistemele naționale. Noi am explorat cum să introducem uh, standarde uh, obligatorii de calitate pentru statistici ca să fie utilizate în procedurile de dezechilibre macroeconomice și în strategia Europa 2020. Sigur că nicio traducere automatică nu este dorit, dar noi dorim să avem cele mai înalte standarde de calitate posibile. Tocmai finalizăm legislația secundară pe sta- sancțiuni pentru statistice, care este o urmare a pachetului de șase măsuri, care vi se datorează și dumneavoastră. Și urmărim cu atenție toate noile evoluții în legătură cu guvernanța economică, de exemplu, așa numitul pachet de două măsuri și trebuie să identificăm de vreme cum acestea pot afecta statisticile oficiale și, sigur, să și ajutăm Institutul, Institutul de Statistică pentru a juca rolul că nu doar guvernanța se merită atenția noastră, ce am propus și reforme majore pentru instrumentele noastre de programare, uh, programul pe 2013-2017 și un program pentru strategii sistemice, cum este sistemul european de conturi naționale, ISAR 2010 și uh, aștept cu interes începerea tri- trilogului, negocierilor de la trilog și sper că rezultatul se va ridica la nivelul ambițiilor și standardelor de calitate din propunerea noastră inițială. Vor urma și alte propuneri. Pot să menționez, de exemplu, o, noi statistici pentru piața unică. E un proiect major pentru Eurostat. SimStat se numește. O propunere foarte ambicioasă ca să înlocuiască actualul sistem intrasat cu un sistem mai flexibil ceea ce va reprezenta o contribuție esențială pentru a reduce povara uh, asociată cu munca de, din domeniul statisticilor. Și în final, Eurostat și ISS continuă pentru, să lucreze pentru viitorul statisticilor europene. De exemplu, ca urmare a inițiativei PIB și dincolo de PIB din 2007 am pregătit căi de a consolida statisticile economice și de a le completa cu date care să țină cont și de dimensiunea de mediu și socială a creșterii economice. Stimată doamnă președintă, stimați membri, statisticile europene au trecut prin reforme profunde în ultimii ani și era unica soluție. Eu sunt gata să spun că înființarea unui sistem european de statistici, în adevăratul sens al cuvântului, este răspunsul corespunzător la provocările pe care le așteaptă. Noi avem o strategie nouă și proactivă uh, care să țină cont de integrarea economică uh, în diseminarea și guvernanța statisticilor europene. Comisia și Eurostatul, serviciul său de statistică, e, sunt hotărâte să uh, ur, ur, urmeze această cale. Și mă bucură că nu suntem singuri, pentru că ne bucurăm de interesul și susținerea dumneavoastră. Și am încredere că așa va fi și pe viitor că dumneavoastră veți aduce un impuls, politic, un impuls politic pentru ca ambițiile noastre să devină realitate, asta ca să venim, venim în întâmpinarea nevoilor cetățenilor europeni. Statul quo nu este opțiune ne așteaptă provocări uh, grele, dar eu cred că asta înseamnă și că trebuie să ne luptăm pentru o mai uh, bună integrare europeană și sper că această ocazie se va evi din nou și anume să vă împărtășesc informații care pot facilita înțelegerea modului în care sistemul statistic european contribuie la o mai bună guvernanță și uh, politică europeană într-o lume care evoluează atât de rapid. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you very much, Walter. Vă mulțumim foarte mult. I think eh, eh, is, is your friend and a... Comisia dumneavoastră, comisia noastră poate fi considerată o comisie eh, care vă este extrem de prietenoasă dumneavoastră și Eurostatului. Și înainte de a fi aici, întotdeauna am știut acest lucru și mă bucur că putem să Mă bucur că am putut să venim cu niște măsuri concrete la pachetul cu șase măsuri și la altele. Eduard, Schicluna, dorești să iei cuvântul? Nu știu, din partea coordonatorilor dorește cineva să intervină înainte? Sven sau Kay? în ordinea în care am ridicat mâna. Bun, atunci, Eduard. În primul rând îi urez bun venit domnului Rademacher. Cred că printre datele statistice, deficitul și procentul de îndatorare reprezintă practic cele mai importante date. Și știm că aici am avut probleme. Știm că unele țări au contribuit la uh, oferirea unor date care nu erau prea fiabile și asta din cauza așa numite contabilități creative. Eu cred că până când, vom, până când nu vom avea un sistem armonizat în ceea ce privește conturile publice, bineînțeles, avem uh, acel ESA 2010, însă în momentul de față știm că există țări care au un sistem de numerar, altele au un sistem diferit. Și chiar dacă atunci când uh, prezinți datele comisiei, acestea trebuie traduse, există posibilitatea, există posibilitatea de a induce în eroare. Și toate aceste practici, după părerea mea, fac parte din așa numita contabilitate creativă. Ce credeți despre asta? Vă mulțumește situația actuală? Nu credeți că ar, fi, ar trebui făcut ceva? Cred că deocamdată răspunsul meu e că trebuie să compensăm pentru inexistența unui sistem contabil Uh, comun. Deci noi trebuie practic să estimăm atunci când se face uh, traducerea datelor de la sistemul uh, de la un sistem la altul. Deci vorbim aici despre nivelul macroeconomic și la nivel macroeconomic există posibilitatea de a umple lacunele, însă ar fi mult mai bine dacă aceste lacune ar fi deja soluționate la nivel micro. Asta pentru a ne baza pe un, uh, un sistem comparabil, un sistem contabil care să fie comparabil. Există, bineînțeles, obiecții tehnice în legătură cu această contabilitate uh, de exercițiu. Trebuie să vedem care ar fi îmbunătățirile pe care le-ar aduce un astfel de sistem, să vedem dacă deciziile financiare ar fi mai bune cu un astfel de sistem contabil. Trebuie să vedem care vor fi rezultatele disponibile până la sfârșitul acestui an pentru a avea un plan după aceea de promovare și de punere în practică a unui sistem de contabilitate bazată pe exercițiu. Și eu știu că există multe îngrijorări, unii spun că e costisitor, că nu are rost în sectorul public să avem așa ceva și uneori chiar și parlamentarii din statele membre se opun introducerii unui astfel de sistem contabil. Știu că mulți există, mulți uh, ezită în ceea ce privește introducerea acestei contabilități de exerciții, deoarece un astfel de sistem ar implica o cu totul altă transparență decât cea cu care sunt ei obișnuiți. Da, transparența e întotdeauna greu de, de controlat. Wolf. Mulțumesc, uh, Sharon, mulțumesc foarte mult că ne-ați oferit ocazia să purtăm un dialog astăzi. Raportul dumneavoastră a fost pe total pozitiv, sperând să ca să nu mai așteptăm 60 de ani ca din 52 până în iunie anul acesta, pentru ca să obținem în fine o soluție europeană pentru statistică în general. Este clar că în trecut am avut experiențe negative, asta este clar. Eu sunt din 2004 în Parlament și mi-amintesc, de exemplu, că în 2005 am cerut ca Eurostatul să joace un rol mai important. Toată lumea știa că era o problemă cu Grecia, nimeni nu putea însă să pună degetul pe rană. Și Cred că uh, este important ca Eurostatul să primească mai multe competențe. Dacă îmi permiteți să mai completez și eu ce a spus domnul Schicluna, eu în calitate ca de președinte al uh, Institutului de Statistică la um, Frankfurt, uh, este pentru prima dată că am uh, cerut o examinare mai îndeaproape și bineînțeles că costurile sunt destul de ridicate. Dacă o țară ca Germania are obligațiuni de peste 2 miliarde din cauza pensiilor, acesta s-ar putea să fie o problemă în cazul contabilității de angajamente. Întrebarea mea este așadar următoarea. Dacă ne uităm astăzi, în ciuda progreselor care s-au făcut, întrebarea care se pune este dacă chiar credeți că comparăm mere cu mere aici, dacă ar fi să comparăm statisticile diferitelor țări. Eu ce am constatat este că în cadrul unei țări, statistica Agenției Federale pentru Ocupație este alta decât cea a aceluiași oficiu din Wiesbaden. De aceea nu m-ar mira dacă și statisticile dintre țările membre ar fi foarte diferite. Dacă noi, de exemplu, noi avem exporturile la oficiul acesta pe care le contabilizăm și niciodată nu uh, corespund uh, intrările cu ieșirile și de aceea uh, trebuie spus că există într-adevăr o problemă în ceea ce privește contabilizarea. Există multe exemple în acest sens și ceea ce mă întreb este dacă suntem deja atât de departe încât să depășim aceste probleme repede. Statistica nu este un scop în sine, ci este o bază pentru decizii și, în general, ar trebui ca statisticile să fie mai degrabă un semnal de alarmă. Și când mă gândesc, de exemplu, la um, zona euro, la guvernanța economică în zona euro, constatăm că statisticile pe care le producem sunt ca un semnal de, a, de alarmă că trebuie să se întâmple ceva. Dar nu sunt sigur că aceasta chiar este și efectul lor, iar uh, faptul că statele s-au angajat în anumite direcții e un lucru foarte bun, Așa este procedura, se angajează statele pentru pactul de stabilitate sau pactul fiscal, însă, din păcate, concret, nu se vede prea mult. N-aș avea prea multă încredere de aceea în aceste angajamente, ci mai degrabă aș prefera să ne gândim concret cum putem îmbunătăți situația. Mulțumesc! Ok, so... Uh... Mulțumesc! Haideți să începem cu comparabilitatea <clears throat> datelor financiare. Bineînțeles, am ajuns la un nivel de comparabilitate unic, ar spune eu. În ceea ce privește criteriile de la Maastricht, deficitul și datoria, comparabilitatea între țări nu poate fi comparată cu datele noastre dacă să le comparăm cu cele americane, canadiene sau australiene, cele ale țărilor G20. Noi avem un sistem unic de asigurare a calității, prin care ne asigurăm că toți participanții din comunitatea statistică au aceleași reguli de joc însă ar fi imposibil să impunem același nivel tuturor celor 350 de statistici. De exemplu, la aquacultură, la stridii, la statisticile privind stridiile. Aici e clar că putem accepta un anumit nivel de fragmentare, diferențe, nu e același număr și de asemenea stridile sunt diferite de la o țară la alta. Și de așa numitul concept fitness for purpose, și adică pentru ce trebuie să faci aceste comparații? De ce ai nevoie de această comparabilitate? Deoarece uh, orice procent de reducere a diferențelor e costisitor în ceea ce privește resursele. Deci nu e nimic pe gratis. Modul în care vrem să interacționăm cu dumneavoastră e menit să găsim uh, elementele cele mai importante pentru dumneavoastră din cele 300 de elemente statistice, pentru a vedea ce fel de comparabilitate avem nevoie în anumite cazuri. Ați menționat pensiile. Și aici vă confirm că propunerea Comisiei corespunde standardelor ONU. Și anume se dorește să se calculeze datoria ascunsă. Acum avem trei state membre care vor să blocheze discuțiile la ESA 2010. Și din păcate cele trei state sunt cele mai mari. Deci au văzut care sunt riscurile. Eu, eu sper să îi putem convinge să fie de acord cu noi pentru ca până în 2014 să putem calcula da, nivelul de datorie, inclusiv uh, și nivelul acestor datorii ascunse. Același lucru se referă și la vehiculele speciale, la um, acele pasive de angajamente, la PPP-uri. Și poate că ați văzut uh, declarația de presă de pe 23 aprilie, prin care ați putut vedea nu doar nivelul de îndatorare conform criteriilor de la Maastricht, ci ați putut vedea și informații suplimentare pentru a putea ajusta calculele în funcție de cerințele dumneavoastră speciale. Și vrem să fim și mai ambițioși în acest domeniu pentru ca dumneavoastră să aveți clar aceste informații care țin de criteriile de la Maastricht. Deci nimic nu ar trebui să fie ascuns. Ce compară? Mere cu mere sau ce? Să vă dau două exemple. Piața muncii. Dacă e să comparați numărul de șomeri înregistrați, înregistrați cu șomerii statistici, vedeți că cifrele sunt diferite. Asta e vestea proastă. Însă problema e că există acel studiu privind forța de muncă care e standardizat. Și eu, ca șef al instituției uh, europene de statistică, vă spun că trebuie să putem compara datele statistice din Germania, Cipru, Malta și așa mai departe. În ceea ce privește fluxurile comerciale intracomunitare, e drept că până acum avem anumite diferențe oglindă și anume măsurătoarea se face de două ori ceea ce e destul de greoi și aici intră în joc practic 50% din povara administrativă statistică și de ani de zile se încearcă să se scape de această povară suplimentară, fără succes până acum. și am început o nouă inițiativă, SimStat, Single Market Statistic, pentru a avea o zonă liberă a datelor, de circulație a datelor, să zicem așa, un Schengen al datelor, pentru ca datele emise în funcție de sistemul statistic european să poată circula liber de la o țară la alta și astfel nu, astfel nu mai e nevoie de o măsurare dublă a datelor. Aici statele membre sunt cam uh, ezitante, deoarece percep asta ca pe o pierdere a suveranității și propriului control, deoarece trebuie să aibă încredere în vecinilor. Și de aia eu spun că e nevoie să avem un sistem cu adevărat european statistic și nu unul de coordonare între statele membre. Și schimbările intervin prin monitorizare și după ce semnăm acorduri de încredere, iar statele membre nu vor respecta promisiunile, noi vom declanșa procedurile de încălcare și aducem astfel statele membre în fața Curții Europene de Justiție. Asta e ce putem face noi pentru a asigura respectarea legilor. Vă mulțumesc foarte mult! Înțeleg de ce vă doriți așa de mult să înceapă trialogul privind normele pe 2010. Cine mai dorește să intervină? Udo. Ja, herzlichen Dank auch äh, von meiner Seite. Mulțumesc foarte mult și din partea mea pentru că ați venit äh, la noi, domnule Rademacher. Această comisie, așa cum a spus-o și doamna președinte la început, a apărat drepturile Eurostatului într-un moment în care nu se afla în interesul tuturor și în lumina reflectoarelor, cum se întâmplă acum. Bineînțeles că acum toate lucrurile sunt legate de datele politicilor fiscale care sunt în momentul de față foarte de actualitate, dar cu siguranță rolul Eurostat va crește și importanța politică a oficiului dumneavoastră va crește. Și aș vrea să contribui la întrebarea pe care ați spus-o dumneavoastră. Dumneavoastră ați spus că noi, politicienii, trebuie să avem grijă ca lucrurile să meargă bine în acest sens. Știu că dacă eurozona, dacă zona euro își va găsi din nou echilibru și dacă vrem să avem o perspectivă de ieșire din această criză, avem nevoie de mai multă statistică, nu numai în ceea ce privește datele cu privire la politicile fiscale, ci și alte domenii. Există colegi în acest Parlament care consideră că ceea ce numim în engleză policy delivery, adică în ce măsură se, se obțin rezultatele politicilor fiscale în statele membre, ar trebui să fie mai bine măsurate. UE 2020 este un sinonim birocratic pentru ceea ce vrem noi să spunem dar, de exemplu, trebuie să vedem cât de bine se combate șomajul la tineri. Există măsuri uh, de integrare care pot fi măsurate și care pot fi comparate sau cât de prost uh, reușesc statele membre să-și îndeplinească aceste obiective? În ce măsură se pot vedea succese în educație, cât de bună este educația, cât de bună este îngrijirea, cât de bună este politica de sănătate și la prevenire și la prevenirea unor boli uh, care ar afecta societățile. Deci toate aceste lucruri vor trebui să fie măsurate mult mai bine pe viitor. Și eu sper chiar să avem și sancțiuni pe viitor, să putem să ne impunem ca aceste puncte care trebuie măsurate să fie la fel de importante ca cele pe care le măsurăm acum, pentru care există um, sancțiuni automate atunci când se poate constata așa ceva. Întrebarea este dacă statistica este pregătită să fie mai severă în politica UE 2020 și despre ce, de ce e nevoie mai degrabă pentru a avea o susținere politică și mai puternică pentru a putea compara aceste date și pentru a le face mai fiabile. Mulțumesc! My answer would be... Răspunsul meu e următorul o extindere a sistemului de asigurare a calității pe care l-am uh, pus în practică pentru datele fiscale. După cum spuneam, pentru acestea, uh, datele privind deficitul și datoria, criteriile de la Maastricht, aici avem un regim destul de uh, sever în ceea ce privește asigurările de calitate în amonte. După aia urmează următorul ciclu și anume indicatorii macroeconomici așa numitul tabel de bord. Aici sunt incluși o serie de indicatori care vor fi mai greu de asigurat din, ceea ce, din punctul de vedere al calității, deoarece Culegerea acestor date nu ține doar de sectorul privat, public, mă scuzați, ci și de cel uh, privat și de gospodării, de exemplu, și va fi greu să se asigure același nivel de Uh, calitate. Noi intenționăm să înființăm un uh, sistem de asigurare a calității pentru tabelul de bord, deci pe lângă ce avem acum. Pentru datele IDP avem date statistice, un regulament și avem regulamentul 479, structura de guvernare care asigură calitatea. Și același lucru vrem să-l propunem și pentru indicatorii din tabelul de bord, pentru a doua etapă. Și după aia intervine o a treia etapă. Imediat ce indicatorii Europa 2020, cei principali și cei de la al doilea nivel sunt stabilizați și sunt într-adevăr folosiți, atunci sunt sigur că prin folosirea lor în dezbaterile politice vom simți nevoia de a asigura calitatea excelentă a acestor indicatori. Deoarece e clar că se știe că atunci când folosești un indicator în scopuri politice, acel indicator trebuie să fie foarte bun. Datoria și deficitul, criteriile de la Maastricht, sunt niște indicatori care nu au fost prea interesați înainte să fie folosiți uh, în, în contextul tratatului de la Maastricht. Deci doar după ce au început să fie folosiți uh, ca urmare a tratatului de la Maastricht pentru a lua deciziile, atunci indicatorii respectivi devin interesanți. Și asta merge mână în mână cu un alt lucru. Uh, N-am vrut să mă refer la asta de la început, însă e clar că aici uh, intervine problema resurselor. Iar această chestiune a resurselor nu trebuie văzută în termeni absoluți, însă mă întorc la soluția europeană. De ce? Deoarece acum sistemul european funcționează în paralel. Și tot am inventat roata în toate cele 27 state membre, ceea ce nu a fost deloc eficient. Uh, de aceea trebuie să vedem cât mai urgent cum putem schimba sistemul pentru a debloca resursele naționale necesare menținerii acestei uh, asigurări a calității. Sven. Mulțumesc foarte mult, domnule Rademahar, pentru că ați venit să ne vizitați în comisia noastră. Eu aș vrea să vă atrag atenția asupra unor puncte din raportul nostru. Pe de o parte, am discutat despre faptul că indicatorii pentru strategia 2020 sunt foarte importanți. De fapt, și pe site-ul dumneavoastră se subliniază acest lucru. Însă, din păcate, în ceea ce privește indicatorii de mediu, se termină datele în 2009 și nu putem ști ce s-a întâmplat în 2010 și, în general, pentru cam toți indicatorii se cam termină informațiile în 2010, iar 2011 uh, nu apare încă, ceea ce face ca lucrurile să fie dificile din punct de vedere politic atunci când primim la sfârșitul lui mai următoarele recomandări în cadrul semestrului european. Nu suntem, deci, încă atât de eficienți cum ar fi bine și cred că ar fi bine să știm și cum vreți să obțineți mai multă actualitate în datele dumneavoastră. Ați mai vorbit și despre așa numitele contingent liabilities, pe lângă pensii, mai există și alte șantiere, ca să spunem așa, aș vrea să știu cum puteți îndeplini toate cerințele din pachetul celor șase măsuri în care se vorbește de aceste datorii contingente sau ascunse și uh, cum putem să îmbunătățim așadar uh, situația pentru ca să nu treacă totul prin datorii M-ar interesa foarte tare cum puteți rezolva această problemă. În raport ar trebui de asemenea să înțelegem cum vrem să fim mai apropiați de cetățeni. Am scris în raport că vrem să fim mai aproape de cei care folosesc aceste date și prin grafice și prin uh, felul în care pot fi interpretate aceste date, dar și prin actualizările lunare uh, care ar trebui să ofere o imagine mai completă în funcție de țări și așa mai departe. Văd că faceți eforturi foarte mari în acest sens. Eu sunt un uh, utilizator foarte entuziast al bazei noastre de date și m-ar interesa cum puteți să răspundeți la cerința Parlamentului European în acest sens. Mulțumesc. So, the... Mulțumesc. Prima întrebare e cea mai dificilă pentru a îmbunătăți, uh, pentru actualizarea datelor de mediu și sociale. Sursele uh, de informații sunt foarte diferite aici decât cele din uh, sectorul economic și financiar. Bineînțeles, ne-am luat un angajament foarte clar, după cum puteți vedea din programul PIB și dincolo de PIB, Trebuie să vedem că aici nu intervine doar Eurostatul. Pentru o primă etapă de actualizare a datelor ar trebui să cooperăm, de exemplu, cu Centrul Comun de Cercetări pentru a vedea cum măsurăm datele statistice și cum putem avea niște cifre mai actualizate printr-un model care să fie strâns legat uh, de statistice. Întrebarea e cât de departe putem merge prin uh, stabilirea unui model uh, de statistici care să se bazeze prin observare. Indicele privind prețul la consumator, de exemplu, e un astfel de indice la care Încercăm să avem un sistem mai rapid pentru conturile naționale anuale. Și de aceea sunt optimist în ceea ce privește domeniul datelor sociale și aș exclude forța de muncă aici, deoarece aici datele sunt deja destul de actualizate, însă în ceea ce privește aspectele de distribuție nu prea suntem prea buni și ar trebui să avem niște estimări pentru serviciul numit EUSILC, iar pentru datele de mediu înconjurător ne îmbunătățim în ceea ce vrește energia. Dacă uitați la datele privind energia din 2010, au fost publicate mult mai rapid decât în trecut. Înțeleg ce vreți să spuneți, ce vreți să-mi transmiteți și promit că voi face tot posibilul pentru a profita cât mai mult de pe urma datelor statistice și poate că ne-ar ajuta să colaborăm cu colegii de la Centrul Comun de Cercetare pentru a îmbunătăți eh, neajunsurile. În ceea ce privește datoriile contingente, aici Aș vrea să vă spun că există patru feluri diferite de informații suplimentare. În primul datele agregate de cooperare publică. În al doilea rând, garanțiile emise de guverne și obligațiile privind datoriile ascunse și, în al patrulea rând, obligațiile implicite care rezultă de pe urma parteneriatelor public-privat. Și pentru aceste patru categorii intenționăm să vă oferim uh, o paletă extinsă de informații pentru ca dumneavoastră să aveți o imagine de ansamblu pentru a ști cum să calculați ceea ce se întâmplă la nivel financiar în statele membre. That the Maastricht debt, of course, is the core of this. Trebuie să vă spun însă că aici miezul e tratatul de la Maastricht și din punct de vedere juridic suntem obligați să uh, publicăm aceste date, așa cum se stipulează în tratat. Și părinții fondatori ai Uniunii Europene au crezut de cuvință că trebuie definită uh, profunzimea acestui concept de brut. Deci noi nu ne uităm doar la active, ne uităm și la pasive. Și multe operațiuni actuale vin cu impactul pentru active, dar și pentru pasive. Și e foarte greu să integrezi toate aceste date dacă ai un uh, indicator unilateral. Deci pentru a interpreta datele trebuie să vezi ambele fațete ale bilanțului contabil, și activele și pasivele. Și aici trebuie să facem mai multe eforturi. În ultimul rând, utilitatea, uh, ușurința la folosire. Vom avea mâine o întâlnire, după cum știți, și ne bucurăm foarte mult că dumneavoastră ați uh, ridicat această problemă. Colaborăm îndeaproape cu o serie de utilizatori pentru a vedea care este nivelul lor de satisfacție și vă spun că, în general, utilizatorii sunt destul de mulțumiți de accesul la date, însă cu siguranță dumneavoastră ne veți uh, da multe sugestii în legătură cu ce trebuie făcut pentru a ne îmbunătăți și mai mult activitatea. Vă mulțumesc, Sofie. Um, yes, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doar o întrebare foarte scurtă, pentru că deja din răspunsul dumneavoastră ați fost destul de favorabilă față de tot ceea ce s-a convenit, noile reguli, noile structuri, dar după aceea în răspunsul dumneavoastră ați fost mai uh, precaut în ceea ce privește implementarea și impactul acestora. Deci nu... Îmi amintesc de prezentarea domnului Oberholm în uh, toamnă în fața acestei comisii, care a fost extrem de politicos, dar totuși destul de pesimist sau mai degrabă negativist despre rata de implementare a tuturor celor convenite și despre codul de conduită. Mă întreb așadar dacă am avea o monedă, avem o monedă unică, cât de multă înțelegere trebuie să avem pentru sensibilitățile naționale, tradițiile țărilor membre și modelele de la nivelul uh, statelor membre. Pentru că atâta timp cât uh, cineva este responsabil doar pentru bucățica lui e una, dar noi avem totuși o monedă unică, deci o decizie într-o țară afectează cealaltă țară în același timp sunt două lucruri combinate. Faptul că există o serie de țări în continuare care nu implementează ceea ce s-a convenit, deci statisticile acestora nu sunt foarte fiabile, ca să nu spunem altceva. Și pe de altă parte, ceea ce fac ele ar putea afecta celelalte țări. Um, well, um, I was um, polite and optimistic eu am fost politicos și optimist, asta este sarcina mea, dar am vorbit și despre un factor de blocaj. Există mai mulți factori de blocaj în momentul de față în implementarea unui sistem de statistică adevărat. În răspunsurile mele, sper eu că am fost destul de sincer și am spus care sunt factorii de blocaj în momentul de față. Iar uh, Aici suntem confruntați cu o situație care nu este deloc unică în lumea statisticilor. E vorba de o metamorfoză dintr-o schemă care operează la nivel uh, național și uh, către una la nivel european cu multe întreruperi și căderi. Este vorba de o tranziție foarte dureroasă. Însă sunt absolut de acord că ne aflăm acum într-un moment în care trebuie să facem adevărate deci, pentru a implementa sistemul uh, așa cum uh, a fost el stabilit în regulamentul pentru statisticile europene din 2009. Se vorbește despre statisticile europene și nu despre coordonarea statisticilor naționale. Vorbeam despre statisticile despre piața unică, aceasta corespunde cu ceea ce spuneați dumneavoastră înainte. Dacă vă gândiți că PIB-ul Olandei se calculează acum pe baza unor statistici de comerț exterior care nu sunt uh, coerente cu statisticile pe care le folosesc eu, de exemplu, pentru calcularea PIB-ului altor state membre, vă dați seama ce problemă avem. Pentru că Olanda ar putea spune acum, de exemplu, că nu au încredere în datele de import pe care le primesc de la vecinii lor, deci înseamnă că ar trebui să fie așadar calculate aceste date atunci când se calculează PIB-ul. Din păcate nu există o coerență, nu, pentru că se folosesc alte date de intrare în, pentru a calcula respectivele date finale. Așadar, aceasta duce la o așa numită intoleranță din punct de vedere statistic. Un alt punct uh, important este demografia. În momentul de față există o variație în legătură cu definiția populației rezidente, care nu este de 10% această marjă de eroare, ci este destul de mare ca să ne poată îngrijora în legătură cu datele. Măsurarea populației rezidente nu, este, nu se face după aceleași criterii în toate statele membre. Am inițiat de aceea o discuție și vrem să vă propunem pe viitor uh, o soluție în care să se definească populația care are reședința într-un stat ca uh, fiind singura definiție posibilă, așa cum se întâmplă și pentru stridii. Vor exista câteva schimbări uh, majore și vor exista câteva ezitări și în următorul an, în următoarea jumătate de an, dar statele membre trebuie să accepte și trebuie să se vadă că ele acceptă această schimbare în sistemul de statistică. Ați văzut că landurile din Germania și Bundesratul, deci Camera Landurilor din Germania, a exprimat uh, un aviz împotriva regulamentului 223 cu argumentul de imixtiune în principiul de subsidiaritate, deci încălcarea principiului de subsidiaritate față de administrația din Germania. Aceasta este bătălia pe care trebuie să o ducem, să o purtăm, îmi pare rău. Să vă spun așa. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Hans Peter. Thank you, Mrs. Chairwoman. Rademacher, Mulțumesc, domnule director general Rademacher. După cum știți și eu sunt unul din fanii dumneavoastră, din păcate, însă în ultima vreme, din motive de sănătate, nu am putut să urmez, să vă urmăresc, de fapt, progresele așa cum mi-aș fi dorit. Vreau să vă întreb dacă ați citit Spiegelul de astăzi în legătură cu Italia, despre Italia. aici chiar că ți se face părul măciugă, cum spunem noi în austriacă. Uh, există o anchetă cu privire la fraudele care s-au petrecut la aderarea Italiei la zona euro și dacă am citit eu corect, a jucat uh, Eurostatul un rol destul de rușinos în această afacere. Sigur că lucrurile sunt deja, fac parte din trecut, dar uh, aș vrea să vă recomand să citiți acest articol, însă mai ales aș vrea să ne gândim la concluziile acestui fapt. Se vorbește despre cum se pot uh, frauda statisticile bugetare, așa cum s-a întâmplat cu Italia în anul în care a aderat uh, la Uniunea Economică și Monetară. Se spune că s-au vândut rezervele de aur la alte um, la, în condiții în care Eurostatul nu a fost de acord, însă criteriul deficitului din uh, tratatul de la Maastricht a fost îndeplinit. Deci s-a, ați fost uh, abuzați, de fapt, ca instanță științifică și puși sub presiune politică, ceea ce reiese din tot articolul. Dar aici, cum, cum se răspunde la întrebarea cu privire la răspunderea politică? Doamnul Köhler, care era președinte, care era uh, director de departament pe atunci, și, și exprimă și el părerea spunând că Italia a fost uh, într-adevăr uh, a supus întreaga regiune la un risc enorm. Întrebarea este acum cum putem preveni astfel de situații? Cum putem să dezvoltăm sistemul nostru european astfel încât să nu se mai întâmple așa ceva nici în Italia? Și ce vă lipsește pentru ca să nu se repete scenariul, de exemplu în Polonia? Există mereu o construcție extrem de dificilă în Europa, din motive de uh, politice mai degrabă, toată lumea încearcă să prezinte lucrurile mai frumoase decât sunt. Vă amintiți, în 98 a fost campania Col contra Schröder și trebuia să fie prezentate anumite aspecte foarte pozitiv. Se poate întâmpla așa ceva să se repete în constelația istorică și politică. Cum sunteți noastră ca instituție pregătiți pentru ca să nu să puteți fi abuzați așa cum ați fost atunci pe, pe viitor, așadar. Mulțumesc. Um, well, of course, I, I will read the, the uh, uh Spiegel. Um, Bineînțeles că voi citi uh, Spiegelul, l-am uh, descărcat deja pe iPad-ul meu, dar nu am avut încă timp să-l citesc. Se vorbește despre o epocă de la sfârșitul anilor 90 când situația și rolul Eurostat iar resurs, și resursele Eurostatului erau cu totul altele decât astăzi. Nu cred că putem compara situația de atunci cu cea de acum. Vreau să vă dau un indicator. În acest moment, nu a existat o unitate care să se ocupe de finanțe și statisticile financiare. A existat un departament în care lucrau 2-3 angajați, un departament, o celulă foarte mică care se ocupa de statisticile pe tema uh, procedurii de deficit excesiv. Eram confruntați cu o serie de inovații din punct de vedere al influențării statisticilor financiare. Indicatorul pentru mine este faptul că lucrau trei persoane doar la acest capitol în 1990, la sfârșitul anilor 90. Acum avem 50 de persoane care lucrează numai pe statistici financiare. Am uh, convenit pe metoda dialogului upstream de sus în jos către statele membre, nu numai cu oficiile de statistică, dar și cu autoritățile locale, regionale și chiar și în Germania facem același lucru și în Austria. Și cred că acum putem spune că avem un inventar foarte larg care ne permite să evaluăm calitatea statisticilor financiare în toate statele membre. Și în momentul în care am vedea că datele respective sunt uh, în pericol, am uh, începe vizitele metodologice, așa se numesc ele în termenul tehnic, termenul tehnic care se întâmplă atunci când se escaladează o situație care devine foarte periculoasă. În ceea ce privește datele fiscale, suntem acum cu totul la alt nivel decât în 1998. Ce lipsește din perspectiva Eurostat, m-ați întrebat. Cred că problema sunt în continuare resursele. Și rolul colegilor noștri din statele membre de control și coordonare la nivelul statelor membre a ceea ce se întâmplă. Aceasta este o parte însă a propunerii pe care am făcut-o prin amendamentul adus regulamentului statisticii. Am propus, deci, să îmbunătățim rolul de coordonare al institutelor naționale de statistică și cred că acesta este exact acel, acea verigă care lipsea în uh, lanțul acesta în care uh, indiferent în ce capitală ne aflăm, putem să considerăm ca Eurostatul, Eurostatul ca fiind uh, autoritatea care are instrumentele și puterea să controleze ce se întâmplă în toate țările. Mulțumesc! Mulțumesc! French. Liam, mulțumesc! Eu am trei întrebări precise. Prima întrebare se referă la Grecia. Eurostatul a fost la curent, știa că era o problemă cu fiabilitatea cifrelor în datoria elenă înainte de declanșarea crizei datoriei publice. Aceasta este o întrebare care se referă și la ceea ce spunea colegul meu despre Italia. Poate că o să-mi spuneți că nu aveați efectivele atunci, dar totuși aș vrea să știu părerea dumneavoastră despre această întrebare. O a doua întrebare se referă la ceea ce a spus dumneavoastră în legătură cu indicatorii care ar putea să ne permită să ghidăm politica economică. În dezbaterile actuale pe tema pactului bugetar, există un indicator care se cheamă, DOR, care se cheamă uh, deficitul structural și despre care se vorbește ca element cheie. Aș vrea să vă întreb dacă îl folosiți la Eurostat, cum îl calculați și care este părerea dumneavoastră despre pertinența acestui indicator? Pentru că se pare că mulți macroeconomiști spun că aceste indicatori evoluează doar pe termen scurt, deci deficitul structural va depinde de deficitul curent, contului curent. Și deci de politicile de conjunctură. Așadar, trebuie să ne punem întrebarea dacă acest indicator este cu adevărat pertinent pentru a putea ghida politica economică la ora actuală după el având în vedere că instrumentul bugetar este neutralizat. Bănuiesc că ați înțeles ce vreau să spun. Și o a treia întrebare, care de nou uh, se referă la ceea ce au spus prietenii mei ecologiști înainte, există un program uh, al ONU pentru dezvoltarea unor indicatori de calitate de viață umană, calitate de creștere și de dezvoltare umană. Există un indicator de acest tip care în momentul de față este în prelucrare. Știu că ne-ați vorbit de indicatorii de mediu. Vreau să știu dacă există un indicator de dezvoltare umană care se află în centrul preocupărilor noastre. Mulțumesc. Uh, uh, Mulțumesc. Prima întrebare, dacă Eurostat uh, a fost la curent cu ce se întâmplă în Grecia? Bine, atunci uh, mă întorc la raportul nostru din ianuarie 2010, dacă îmi permiteți. Raportul spune, și vă rog să vă uitați și dumneavoastră, să-l consultați, să consultați și declarațiile de presă de-a lungul anilor și chiar din 2005 încoace, cu o singură excepție, Eurostatul întotdeauna și-a exprimat rezervele privitoare la datele elene. Deci întotdeauna noi am pus acolo un semnul întrebării, un semn al întrebării uh, în legătură cu notificările pe care, pe care le primeam din partea Greciei, ceea ce confirmă faptul că noi am avut de atunci, încă de atunci am avut îndoieli. Deci uh, eram conștienți că există probleme. Pe de altă parte, ca, ca un fel de procurori, vedeam tot felul de semnale și de indicatori, uh, dar nu puteam să dovedim nimic pentru că noi uh, și chiar eu personal m-am deplasat în Grecia. Prima mea misiune Eurostat a fost în Grecia și am întrebat omologii greci, ați verificat asta, ați verificat cealaltă. Uh, și am avut inclusiv în scris declarație din partea ministrului că totul era în regulă. Deci a fost imposibil să dovedim contrariul. Așa încât noi am utilizat în raportul nostru din 2010 niște formulări destul de neobișnuite. Am spus acolo că în mod conștient și voit s-au făcut raportări false, ceea ce este o formulare destul de tare și radicală față de exprimările normale ale Comisiei. Deci ni s-au trimis date false și noi nu am avut atunci puterile necesare să spunem pe față că am dorit să vedem balanța contabilă și acum lucrurile se schimbă, noi ne-am utilizat puterile pe care le avem la dispoziție și am uh, emis rezervările și am ridicat rezervările pentru că am putut vedea registrele contabile. În al doilea rând, deficitul structural. Nu, acest concept nu este utilizat în statistici. Noi utilizăm conceptul deficitului așa cum este el definit în regulamentul ISAR. E vorba de deficitul guvernării generale măsurat pe bază trimestrială și anuală. Sigur, baza trimestrială deja ne oferă o uh, evaluare destul de corespunzătoare a volatilității evoluțiilor. Și a treia întrebare, factorul de dezvoltare umană, indexul de dezvoltare umană, așa numitul HDI, utilizat de ONU noi, noi nu utilizăm acest index, indice, pardon, pentru că s-au exprimat anumite critici la adresa acestui indice, pentru că se include acolo și un regim de uh, uh, rate acolo și acest indice se folosește un număr de indicatori proveniți, sigur, proveniți din uh, statisticile oficiale, dar statisticile oficiale nu credem noi că ar trebui să includă uh, 20-25 de indicatori diferiți din tot felul de domeniu cu un astfel de uh, regim de notare, ca să spun așa, pentru a avea un indice de natură generală. E vorba de un uh, indicator uh, compus, ca să spun așa, și uh, sistemul acolo de notare, sistemul de notare pe care îl presupune este un fel de reglaj normativ. Eu își le-aș recomanda că dumneavoastră să ne consultați site-ul internet și să vedeți ce se întâmplă acolo cu raportul de dezvoltare durabilă al Eurostat și acolo veți vedea toate ingredientele acestui indice de dezvoltare umană care sunt măsurate uh, în raport cu valoarea țintelor, obiectivelor politice, indicator cu indicator. Asta dorim să facem și pentru strategia 2020, să luăm indicatorii așa cum sunt ei definiți <clears throat> și le măsură, îi măsurăm în conformitate cu valorile obiectivelor, astfel încât puteți, puteți utiliza acolo ca la meteo, niște simboluri ca pentru prognoza meteo. Dacă e un soare acolo, înseamnă că indicatorii uh, sunt conform planului. Avem acolo niște fulgere unde sunt probleme, de exemplu. Deci, uh, vedeți acolo pe internet este un raport uh, care se citește foarte ușor și de unde puteți înțelege mai bine uh, că noi mergem acolo unde noi mergem pe calea cea bună și unde sunt domeniile în care sunt probleme. Și în ce privește uh, percepția cetățenilor, din 2013, deci de la anul viitor, noi vom include un indicator uh, care se referă la bunăstarea cum este ea percepută, deci în mod subiectiv, cum este ea percepută de cetățeni. Vom introduce acest indice în raportul nostru EU-SILC, raportul în legătură cu venit și condițiile de trai în Europa. Așadar, uh, acolo nu va fi vorba doar de fapte sau date în legătură cu educația, sănătatea, piața muncii, etc., ci în plus vom întreba cetățenii cum percep ei? Cum, ce credeți dumneavoastră? Care e situația mediului dumneavoastră de viață? Cum vă percepeți condiția, vă rog, într-un anumit uh, mediu înconjurător, ca să spun așa. Deci, iată, vom avea și factori obiectivi și subiectivi. The final speaker, Antolin. Bun, și uh, ultimul vorbitor, vă rog. Antolin. Mulțumesc pentru faptul că ați venit. Eu aș avea două întrebări. Una foarte concretă. Cum putem îmbunătăți impactul statistic al uh, regulamentelor? momentul de față, de exemplu, în ceea ce privește IMM-urile, se discută despre derogarea de la anumite norme contabile. Și care ar fi urmările acestui lucru la, la nivel european? Cum puteți, pe ce alte căi puteți obține aceste informații? Și în al doilea rând, e important să avem date comparabile în timp real. Strategia 2020 e o strategie de asociere și nu trebuie asociate doar statele membre, ci și regiunile. Deci cum putem dispune de valori în legătură cu evoluția situației în cadrul strategiei 2020 la nivel regional? Mulțumesc! Um. So if I may, I would like to distinguish your two questions. Dacă îmi dați voie, voi face o distinție între regiuni și impact. Conform întrebării dumneavoastră, în statisticile oficiale, noi încă nu măsurăm impactul măsurilor politice Aici Cola spune că, dar e vorba doar de coincidențe, că se potrivește uh, cu ce facem noi în programul normal. Deci se uh, vede acolo și impactul asupra anumitor indicatori, dar nu există o legătură directă, nu se spune că aici există o sarcină pentru IMM-uri, uh, povară care provine dintr-un anumit domeniu politic sau dintr-o schimbare a legii și noi vedem marja pentru această povară suplimentară. Asta trebuie măsurată printr-un uh, model uh, de costuri standard care uh, există într-un anumit număr de stări membre. Anterior eu am fost șef al Biroului de Statistică din Germania și biroul acesta se ocupa și cu acest model standard de costuri și pentru Germania ei puteau să ofere asemenea cifre uh, Însă, la momentul actual, acest lucru nu se face la nivel european. Încă. În ce privește regiunile, da, e un punct uh, foarte important, consider eu, în, că într-un număr de indicatori nu are sens să compari o țară mică, să spunem Slovenia, cu una mai mare, Franța. Mai ales când e vorba de piața muncii, statistici sociale, așa mai departe trebuie să vezi cum se face defarcarea pe regiuni. Dar asta sigur înseamnă că statisticile sunt destul de costisitoare, pentru că dacă vrei să ai cifre fiabile pentru o regiune, atunci trebuie să ai un eșantion corespunzător ca dimensiuni în regiunea respectivă. Dar aici eh, noi facem eforturi ca să uh, mai ales pentru strategiile sociale și de mediu, noi facem eforturi pentru ca să facem o defalcare pe regiuni care să fie mai apropiată cu uh, ceea ce uh, aveți dumneavoastră nevoie să comparați. De exemplu, Slovenia s-ar putea compara cu regiunea Mezzogiorno, cu sudul Italiei. Președinte, mulțumesc. Uh, Walter cum am spus uh, de la început, știi, știi că Parlamentul a fost de parte adunată și mi am încă de când erai reprezentantul Germaniei, uh, am avut multe consfătuiri la nivel de trilog și am dorit întotdeauna să înțelegem mai bine cifrele pe regiuni. Îmi amintesc că, da, n-am avut dezacorduri, dar oricum au fost anumite probleme în Germania cu cifrele la nivel federal. Uh, îmi amintesc dar uh, sigur, uh, Parlamentul a, a fost și el îngrijorat, precum Eurostatul, în legătură cu situația din Grecia, unul din motivele pentru care noi am insistat ca Eurostatul să dispună de mai multe puteri. Asta printr-un proces de negociere, prin de tip trilog, și nu neapărat ca reacție la criza în care ne aflăm. Deci noi continuăm să susținem Eurostatul și există multe rapoarte statistice uh, pentru un moment pe care le vom utiliza. Bun, nu, eu nu am o întrebare pentru tine și doresc doar să spun că noi suntem de partea voastră în încercarea de, ne, de a ne asigura că datele sunt fiabile și mi se pare că dacă statele membre doresc să aibă suveranitate în ce privește propriile lor date și PIB, e ca și cum ar, ar am spune că își, uh, ar, ar trebui să aibă suveranitate în a-și, de, în a decide propriile, propriul rating. Uh, bun, acum noi facem lucrurile pe bază de comparație, deci trebuie să avem, să comparăm, mă rog, merele cu merele și perele cu perele, după cum spuneai tu. Uh, mulțumesc pentru acest schimb de opinii foarte, foarte util. Ca de obicei, ai dat dovadă că cunoști foarte bine subiectul. Mulțumesc. La diverse avem ceva? Întreabă președinta? Nu. În acest caz ne reîntâlnim pe 14 mai aici la Bruxelles. Da, un orar destul de bizar. Începe la uh, 16.30 și până la 20 dar e un vot foarte important. E vorba de pachetul de două măsuri și ipotecile. Toate astea sunt pe 14 mai, de la 16.30 până la orele 20. Mulțumesc!